Nous allons commencer par l'adoption euh, de l'ordre du jour. Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons notre réunion par cette adoption. Existe-t-il des... Bună ziua, începem această sesiune. Există obiecții la ordinea de zi sau uh, elemente adăugate? Se pare că nu. Atunci ordinea de zi s-a adoptat. Punctul 2. Adoptarea proceselor verbal de la reuniunile precedente pe 2 și 3 septembrie și 5 și 6 octombrie 2009. Ați primit procesele verbale ale reuniunilor acum uh, ceva timp. Dacă aveți observații cu privire la aceste procese verbale, vă rog să le adresați secretariatului înainte de sfârșitul uh, ședinței, altfel acestea vor fi adoptate în forma actuală. La punctul 3 n-au existat anunțuri ale președinției și atunci trecem direct la punctul 4 în ce privește problema legată de comisie, domnul Jansen, dacă vrea să ia cuvântul, îl invit să o facă. Domnul Jansen, mulțumesc. Doamna președinte, doar o comunicare rapidă din partea comisiei. Săptămâna trecută, pe 21 aprilie, Comisia a adoptat pachetul de primăvară, care constă în două comunicări. Una referitor la un plan de acțiune în 12 puncte pentru a sprijini obiectivele mileniului pentru dezvoltare, însoțit de 5 staff working papers. Una cu privire la progresul în domeniul OMD, al doilea pentru ajutorul pentru comerț. E vorba de rapoarte de progres pentru 2010, în al treilea privind finanțarea pentru dezvoltare, al patrulea un program de lucru 2010-2013 privind politica de coerență a politicilor pentru dezvoltare, al cincelea privind eficacitatea ajutorului. Și o a doua comunicare cu privire la fiscalitate și dezvoltare de un staff working paper, spune vorbitorul, deci e un pachet și presupun că ați primit un comunicat de presă de la comisar și le găsiți și pe pagina de internet. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la punctul 5 N-am primit nicio întrebare de adresat comisie pentru această reuniune și atunci ajungem direct la punctul 6. Dialogul structurat cu privire la prioritățile politice și legislative pentru 2011. Schimbul de păreri cu doamna Cristalina Georgeva, comisar pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacții la criză, care urez bun venit. Donc, euh, nous avons maintenant le plaisir. Avem așadar plăcerea de a ura <clears throat> bun venit doamnei comisar Gheorgheva, Georgeva, comisar pentru ajutor umanitar și reacții la criză. În ce dialogul structurat cu privire la programul legislativ și de muncă al Comisiei pentru 2011. Comisia noastră a fost invitată de domnul Lene, care prezidează conferința președinților de uh, conferință pentru dialogul structurat anual. Avem astfel ocazia de a identifica un număr restrâns de inițiative politice sau legislative esențiale pe care trebuie să le adresăm apoi domnului Lene. Subliniez că trebuie să ne focalizăm pe programul legislativ și de muncă al Comisiei pentru 2011 mai degrabă decât programul pentru 2010, care a fost publicat pe 31 martie 2010. Scopul discuției cu doamna comisar este de a da posibilitatea acesteia de a împărtăși cu noi unele dintre intențiile pentru 2011 și de ne permite să avem o contribuție la planificarea pentru 2011, indicându-i anumite dintre prioritățile noastre. Deci, doamna vă aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor permanent. Doamnelor și domnilor, distinși membri, colegi, mă bucur foarte mult să revin la Comisia de Dezvoltare astăzi. În activitatea pe care o desfășurăm, feedback-ul și orientarea dumneavoastră sunt foarte importante pentru că noi ne confruntăm cu diverse provocări care nu sunt puțin importante. Primul element pe ordinea de zi de astăzi este o prezentare a programelor de lucru, prioritățile din portofoliul meu. S-au schimbat multe lucruri de anul trecut când Comisia și-a început uh, exercițiul de planificare programare pentru 2010. A apărut un nou Parlament, o nouă comisie care a fost numită. Și acum, pentru prima dată, e un comisar pentru situații, uh, reacții la situații de criză și probleme comunitare. Și mai important uh, decât dezvoltările sau evoluțiile comunitare au fost altele, cum ar fi evenimente cum au fost cele din Haiti, apoi erupția vulcanului, care a provocat haos pe cer, inundații în Franța cu pierdă de vieți omenești și o atenție <clears throat> renoită pentru capacitatea de reacție la astfel de situații de dezastru. Din aceste motive, schimbările instituționale și evenimentele din jurul nostru mi se pare important astăzi să vă vorbesc despre prioritățile pentru acest an 2010, ca și pentru anul următor, 2011. Principalul obiectiv de politică este să da, face să continue procesul de consolidare capacității de reacție a Uniunii Europene la dezastre, împreună cu Cathy Ashton și alții reprezentanți importanței Comisiei un element important pentru a vedea cum putem consolida pe plan colectiv capacitatea de reacție, de răspuns al Comisiei Europene pe baza semnalelor pe care natura ni le-a dat. Dezastrele naturale par să fie tot mai frecvente și de dimensiuni mai mari și cer din partea noastră, într-o perioadă de constrângeri bugetare, efortul deosebită de coordonare Iată de ce am de gând să propun o comunicare pentru această consolidare a capacității de răspuns la dezastre spre sfârșitul lui 2010. Obiectivul principal este de a îmbunătăți eficiența, coerența și vizibilitatea reacțiilor noastre la aceste dezastre. Pentru a atinge cel mai ridicat posibil nivel de ambiții, pe baza unui consens cât mai solid am de gând să coordonez această activitate cu următoarele elemente. Mai întâi, să acopere situației din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene, cum reacționăm în interior și în afară. În al doilea rând, capacitatea de răspuns a Uniunii Europene la scenarii diferite, nu doar la mega dezastre cum ar fi Haiti, care din fericire sunt uh, excepția și nu regula. În al treilea rând, toate etapele de la pregătire Da, nu mai știu ce să vă spun, spune vorbitoarea. Mi-am pierdut cuvintele. Nu mă simt foarte bine. E vorba de întregul grad de pregătire pentru dezastre și reacție cu obiectivele de a ne face de a avea eficacitate și eficiență în reacție. Știm că fiecare bănuț uh, cheltuit în acest sens are un efect deosebit și <clears throat> se spune că efectul ar putea fi de 4 până la de 10 ori mai mare decât banii investiți. În ce privește această comunicare, o să avem propuneri privind modul de a îmbunătăți complementaritățile între cele trei blocuri esențiale în reacția de asistență umanitară, protecție civilă și utilizarea de active militare atunci când e nevoie în caz de dezastre majore. Având în vedere importanța acestui subiect, Vreau ca acest exercițiu să fie cât mai deschis și inclusiv printr-o largă consultare, ascultând punctul de vedere al Parlamentului European, Parlamentele Naționale, statele membre, actorii pe plan umanitar, organizații de protecție civilă și, evident, și domeniul militar. Între paranteze, aseară și azi dimineața am discutat cu miniștrii de apărare și a fost foarte util să vedem că e un mare grad de interes, de implicare din partea lor și un angajament deosebit pentru principiile consensului european privind ajutorul umanitar. Ca rezultat la acestui dialog, Comisia va prezenta în 2011 o propunere legislativă privind instrumentele de protecție civilă care vor ține cont și de rezultatele proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare pe care le-a propus Parlamentul European în ultimii ani. Aceasta e prima prioritate. Al doilea subiect important pentru 2010, un subiect uh, foarte important pentru unii dintre colegii din această sală, în ce privește dezvoltarea consensului, revizuirea la jumătate de drum a acestui uh, program este punctul de referință în momentul de față. Azi dimineața, mai mulți miniștri ai apărării s-au referit la acest consens ca punct de pornire când reacționăm la dezastre, dar trebuie să folosim. Am făcut mult progres, dar e o ocazie să privim în viitor, să vedem ce altceva trebuie să facem altfel pentru a avea cât mai mare eficacitate. Și desigur, vom vedea propuneri de politică în 2011 și în anii următori. Această revizuire va fi o primă ocazie pentru a examina mai îndeaproape actualul regulament privind ajutorul umanitar. După cum știți, ne-a servit, dar a fost adoptat în 96 și n-a fost niciodată modificat de atunci încoace. Dar ziua de azi nu mai e cea din 96 și nici din 2012, așa că trebuie să ajungem într-un moment în care, în mod adecvat, să actualizăm acest regulament. O inițiativă suplimentară importantă și cred că cineva mi-a pus această întrebare când am fost aici în februarie la audiere comunicarea privind corpul de voluntari europeni bazat pe articolul 20, 214 din Tratatul de la Lisabona. Am programat această comunicare pentru toamnă și o vedem ca platforma care să permită cetățenilor europeni ne gândim și la tineri, tineri profesioniști, care au anumită experiență pe care o pot aplica în activități umanitare ca să-și aducă contribuția la această demonstrație europeană a solidarității în întreaga lume. Actualele scheme de voluntari și avem de gând să avem o conferință aici la Bruxelles care să reunească diverse perspective pentru un schimb aprofundat de păreri. Desigur, Parlamentul European va juca un rol în acest sens. Această comunicare o să pregătească o propunere legislativă privind corpul de voluntari, probabil pentru toamna lui 2011, care să coincidă cu anul uh, european al voluntariatului și știu s-au exprimat temeri în acest domeniu că o să facem o nebunie și că o să-i punem pe tineri sau copii de 18 ani în zone de război fără să fie bine pregătiți, fără înțelepciunea și maturitatea care au nevoie. Și vreau să vă asigur că o să aplicăm foarte strict două principii de bază. Unu, Să ne asigurăm că avem sau că respectăm standarde profesioniste pentru acest ajutor umanitar și, în al doilea rând, că asigurăm siguranța și securitatea tinerilor în acest corp. Foarte rapid o să parcurg alte inițiative de politică și o să încep cu comunicarea privind asistența alimentară care a fost publicată pe 31 martie. De ce mă refer la ea? E deja din trecut, pentru că, de fapt, cea mai importantă valoare a acestei comunicări constă în implementare. Și sunt două elemente de importanță deosebită. Una, încurajarea pentru asistență alimentară pe plan local, în țară sau în regiune, ca să nu ajungem să hrănim oameni, ci să îi încurajăm și pe fermierii și capacitățile locale și, în al doilea rând, pentru că Uniunea Europeană este lider, dar nu toată lumea ne urmează în această direcție și vedem o nevoie de a aduce și alți donatori să se implice în ce mi se pare ca fiind extrem de progresiv ca abordare pentru asistența alimentară. Această concentrare pe implementare o să revenim la dumneavoastră pentru a face un schimb de experiență acumulată. O să trec acum la un punct relaționat. Provocarea pentru toți donatorii de a face o legătură între ajutor și reabilitare. De ce? E o legătură pentru că în asistență alimentară, dacă oferim ajutor alimentar, achiziționând alimente pe plan local, facem o legătură de ajutor între ajutor și dezvoltare. Ceea ce e un principiu la care trebuie să ne gândim ori de câte ori. Noi din domeniul umanitar ne implicăm dacă există o cale prin proiectarea operațiunilor umanitare de a sprijini dezvoltarea și, în al doilea rând, cum putem lucra colectiv cu colegii să legăm uh, aceste activități și aceste litere să se lege de activități concrete, să aibă semnificație în comunitățile pe care le deservim. Și ajung la, în fine la ultimul punct la care vreau să mă refer – Acest schimb de păreri și această interacțiune, disponibilitatea finanțării și eficacitatea ajutorului. În ce privește disponibilitatea ajutoarelor, după cum știți, în ultimii 9 din 10 ani a trebuit să ne ocupăm de bugetul de rezervă, pentru că nevoile au depășit uh, capacitățile de care aveam sau pe care le aveam la dispoziție și trebuie să ne gândim, să tragem concluzii în ce privește nivelul adecvat de finanțare pentru aceste activități europene sau cel puțin să facilităm acest lucru pentru acest transfer de finanțare din bugetul de urgență pentru operațiunile de urgență astăzi e destul de dificil, ceea ce desigur ne împiedică să acționăm suficient de rapid atunci și când este nevoie. Dar, acestea fiind spuse, afirmăm ferm că obligația noastră față de dumneavoastră și de contribuabile este ca fiecare euro pe care îl cheltuim este bine cheltuit și putem da socoteală. Înainte de a mă opri, aș vrea să vă spun ceva despre crizele uitate această comisie ne-a cerut să nu uităm de crizele uitate. Și vreau să vă asigur că vom continua să facem acest lucru. Și că cel puțin 15% din buget o să fie alocat în acest sens. Acum e începutul a ceea ce ar putea să fie o criză noită situația din Sahel și cred că și colegii mei o să spună ceva în acest sens, au fost bine pregătiți, o finanțare suplimentară pe lângă planul de acțiune pentru Sahel, știind că acea criză o să afecteze mai mulți oameni care o să sufere de foamete. O să mă opresc aici și o să vă mulțumesc pentru șansa de a preciza prioritățile de politică și aștept uh, comentariile dumneavoastră, sugestiile și întrebările. Mulțumesc! Merci beaucoup.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 pu obtenir de... În plus, n-am obținut informații foarte complete prin crearea de fonduri gestionate parțial de Banca Mondială, condiții și modalități specifice pentru aceste fonduri care o să facă obiectul unei analize aprofundate, mai ales dacă această aplicare este hotărâtă de comisie în momentul în care se vor identifica și formula program. Delegația parlamentară și a exprimat dorința de a, urma, de a urmări îndeaproape acest proces și la întrebările regulate, de exemplu, din 3 în 3 luni de a avea reuniuni cu Comisia pentru a fi informată cu privire la utilizarea transparentă de fonduri și primele rezultate. O delegație parlamentară se va deplasa în lunile următoare în Haiti pentru a se întâlni cu persoane sau actori implicați în reconstrucție. Documentul e în franceză și în curând va fi tradus și în engleză, spune vorbitoarea. Mulțumesc pentru atenție și acum o să avem un schimb de păreri cu alți participanți. Deci, doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Sile. Uh, we, uh, I had a chance to, to actually...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 Mulțumesc. O să dau acum cuvântul uh, primarului din Port-au-Prince. Aveți cuvântul 10 minute. Eh, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Si on pouvait un tout petit peu pousser la caméra. Dacă puteți muta puțin camera de luat vederi ca să îl vedem și pe domnul primar, mulțumesc. Deci, după cum vă spuneam, mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, pentru ajutor umanitar, doamna raportor permanent pentru ajutorul umanitar, domnilor și domnilor, parlamentari europeni. Pentru început, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să revin în fața pe o instituție cheie a Uniunii Europene. Cu ocazia acestei ședințe speciale primind situația din Haiti și reconstrucția de acolo reprezintă aici capitala Haiti, Port-au-Prince, un loc simbolic pentru cultura, istoria și viața haitienilor. Ca primar al acestui oraș, distrus în proporție de 75% de seism, dar și uh, ca reprezentant al mesajului Consiliului Municipal în ce privește conceptul de reconstrucție un concept foarte la modă, dar și controversat și adesea prost înțeles. Sincer, ar fi dificil în câteva minute să vă prezint toate aspectele viziunii noastre pentru <clears throat> bazele reconstrucției din Haiti. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unor mize importante, în special în ce privește reconstrucția capitalei Port-au-Prince câteva aspecte esențiale. Mizele economice. Modul în care acest lucru este prezentat de către guvernul din Haiti. E o problemă legată de bani, de investiții, în primul rând. Mulți bani. Se vehiculează cifre foarte mari. La sfârșit de martie, donatorii internaționali au promis 9 miliarde de dolari, dintre care 5,3 pentru anii 2, următorii 2 ani. Investițiile vor fi așadar în mare parte publice, executate fie de către sectorul public, fie de ONG-uri naționale și internaționale. De asemenea, bani privați. Da, indiferent modul de executare pentru aceste proiecte de investiții, credem că anumite principii trebuie să călăuzească deciziile și reacțiile în cadrul acestui proces. În sens literal, o formulă care să traducă acest principiu după noi, foarte important, ar fi o obligație legală care să prevadă că toate proiectele de investiții executate în țară după 12 ianuarie 2010 trebuie să aibă un, un conținut haitian important. Adică fiecare dolar cheltuit pentru un proiect de investiții în cadrul reconstrucției să aibă un corespondent în Haiti. De asemenea, mizele politice. Obiectivul de a reconstrui această țară rapid pentru noi. Aceasta trebuie să fie ocazia de a favoriza proiecte de descentralizare. Leadershipul autorităților locale. În acest efort de reconstrucție. Trebuie să ieșim din tendința simplistă care nu constă decât să arătăm cu degetul slăbiciunile instituționale ale instanțelor locale. Trebuie să profităm de oportunitățile neașteptate de a începe din nou, de ne baza pe aceste capacități ale autorităților locale, dându-le mijloacele de a dobândi resursele și competențele adecvate care să le permită să se achită de misiunea lor principală. Gestionarea de servicii de proximitate, de calitate pentru populație. reconstruirea teritorială. Știm că 12% dintre clădirile care au fost distruse erau uh, construite înainte de 1986, 25% între anii 86 <clears throat> și 95 și un procent important între 95 și 2000. Zona metropolitană din Port-au-Prince a văzut că populația a trecut de la 700.000 de locuitori în 82 la peste 3 milioane în 2009. Majoritatea acestei populații, 65% locuia și locuiește în locuință precare. Un milion și jumătate în bidonviluri, cartiere lipsite de orice serviciu public. să vedem care e situația în Poroprens după 12 ianuarie anul curent. Imaginea reală de după seism. Punctele slabe de finanțare dezvoltare trebuie de asemenea să fie însoțite de potențialul capitalei. Sediul la numeroase servicii guvernamentale, diverse întreprinderi, inserția într-o zonă metropolitană plină de dezvoltare, inovații culturale, patrimoniu urban, centenar, vitalitatea în domeniul asociativ, un nou Consiliu Municipal ales pe care îl prezidez, după peste 10 ani fără de, al, de alegeri în colectivitățile locale, lupta pentru democrația participativă și construcția acestei agende cetățenești în faza de inițiere, de demaraj. După acest cutremur din ianuarie 2010, care paralizează orice dezvoltare urbană, sute de mii de persoane fără uh, locuință. Sunt multe probleme, trebuie să facem diverse opțiuni într-un număr mare de <clears throat> priorități. Ce a făcut administrația municipală din Poroprens? pentru a ajuta pe cetățeni, Consiliul Municipal a optat pentru anumite obiective. Pentru a gestiona problema umanitară prin aplicarea unei structuri de însoțire a acțiunii ONG-urilor, pentru a gestiona fluxurile unui ajutor uh, disparat printre ruine, prin crearea de asemenea unei structuri transversale, coordonarea gestionării ajutorului din port pentru a asigura anumită prezență a statului prin aplicarea unei mod de gestionare a crizei în mod sau bazat pe parteneriate, diverse cartiere, prin uh, protecția civilă și agenții de securitate ai orașului pentru sinistrați și grupurile organizate. Pentru a furniza un adăpost, asistență medicală, hrană, infrastructurile de bază ca priorități vitale în măsura posibilității. Să constituim o echipă de specialiști benevoli care să lucreze la scenariile de reinstalare și reconstrucție. De ani de zile, numeroase studii și rapoarte stigmatizează contradicțiile unui ajutor internațional concentrat pe elementele de urgență. Lipsa de planificare și coordonare, cu efectul limitării impactului ajutorului, împiedicând o tranziție pentru aplicarea unor procese de reconstrucție viabile. Administrația noastră activa de asemenea cooperarea decentralizată. Am făcut apel la expertiză și la fonduri externe care să permită să ne bazăm pe dispozitive mai colective, instrumente comunitare, clădiri care să fie loc de refugiu domeniul universitar, specialiști în geniu civil, informații focalizate, cum să ne comportăm în caz de catastrofe naturală. Pentru a aplica exemple de bune practici, identificăm uh, zonele de risc, materiale de construcție și o cultură colectivă a riscului care să permită să reducem impactul catastrofelor asupra populației care va rămâne cu toate acestea vulnerabile. Acest demers s-a găsit acum în diverse orașele lumii, cum ar fi Parisul, Madrid, Miami, Montreal, aglomerația La Rochelle și diverse asociații de orașe, Asociația Primarilor Francofoni, Asociația Orașelor Ibero-Americane, și diverse alte asociații. Consiliul consideră că o greșeală care trebuie evitată este de a încerca să simplificăm problematica, să optăm pentru soluții rapide și fragmentare. Acest risc <clears throat> ar apărea adesea cu experiența ong din ultimele decenii și în ziua de astăzi. Mai multe organizații internaționale și actori în domeniul dezvoltării la Poroparens intervin separat în diverse sectoare. Sănătate, educație, economie locală și așa mai departe. Fără aș da seama că aceste elemente sunt legate între ele și că ar trebui să existe o viziune integrată acestor uh, interlegături. Esențial ca reconstrucția de la Port-au-Prince să fie văzută ca un vas șantier și instrument de dezvoltare pentru oraș. Să permită să se formeze cadre profesioniști și lucrători în toate domeniile de activitate prevăzute în acest proces. Se implice participarea activă a populației în aceste intervenții pentru a da coerență deciziilor adoptate de echipele municipale. Consiliul va pleca de la o viziune strategică care este o reprezentare a viitorului dorit, atât rațional cât și intuitiv cu diverse perspective. Această viziune strategică anunță intențiile unei comunități printr-o agendă locală, programul de acțiune pe plan local pentru secolul 21 în ce privește dezvoltarea durabilă. Agenda noastră, intitulată Un posibil poroprens să-l construim împreună, s-ar formula astfel. O strategie în parteneriat și concertarea cea mai largă posibilă pentru construirea viitorului pentru colectivitate. În baza unui diagnostic local, obiectivele vor fi definite și se va face o ierarhizare a problemelor. Programele de acțiune vor fi definite pentru a face să evolueze toate intervențiile colectivității spre o dezvoltare durabilă și responsabilă. Evaluând și măsurând progresele înregistrate în permanență. Pentru a doua fază. Începând cu <clears throat> luna aprilie 2010, ne vom implica într-un uh, șantier ambițios, novator, pentru a defini principii de acțiune care să stea la baza tuturor activităților. Dezvoltarea acestei viziuni strategice este esențială pentru dezvoltarea teritoriului, care depinde de disponibilitatea de finanțare, care să ne permită să construim o administrație municipală bazată pe o echipă de experți pe o perioadă de șase luni. Primaria și principala clădire administrativă au fost distruse la acel seism în ianuarie. Sprijinul obținut de la diverse orașe arată că o soluție de criză este probabilă, dar pentru a ne asigura că vom câștiga această bătălie dificilă pentru viață și pentru un oraș durabil, Consiliul Municipal din Port-au-Prince propune Parlamentului European să organizeze o fază preliminară printr-un sprijin pentru constituirea Centrului de Resurse de Dezvoltare Durabilă în Prânz. Obiectivele acestui centru sunt legate direct de nevoile de <clears throat> instrumente și difuzare identificate de orașul Poroprens, planul schemei directoare, explicarea cadrului de dezvoltare durabilă în oraș, modalitățile sale de aplicare. difuzând inițiativele în diverse <clears throat> conferințe și adunări de consens. În concluzie, spune că construirea orașului Poro au refăcând ce a distrus uh, cu tremurul. Să vedem care sunt căile posibile de construcție inclusiv pe baza cetățenii. Orașul reprezintă mai întâi de toate o legătură socială, o trăire, o viață împreună. Să construim orașul înseamnă să-i dăm uh, mijloace de a supraviețui, de a fi locui. Pentru noi, primul efort este dezbaterea privind reconstrucția omului haitian și agendei cetățeanului din Haiti care trec printr-o campanie de informare, de sensibilizare, de consultare, după cum explică Ludovic Jonel în textul privind tsunami. De acum câțiva ani, reconstrucția este de asemenea o miză ecologică și democratică globală. Să milităm pentru o programare concertată atentă față de mediul înconjurător înseamnă să revendicăm o intervenție de urgență mai responsabilă și conștientă de impactul său. E urgent să ajutăm pe sinistrați, dar de asemenea trebuie să garantăm o reconstrucție durabilă pentru toți. Mulțumesc pentru atenție. Merci, monsieur le maire.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 folosi persoane care ar fi putut să lucreze în organizațiile publice sau ONG-urile din Haiti pentru a lucra pentru ele. Trebuie să evităm acest lucru pentru că nu așa se poate consolida capacitățile celor din Haiti. Salarii care sunt la nivel normal. normaux. pentru euh, a pour conclure rapidement, je...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 am cerut puisqu'il euh, un certain enfin, un collège de personnes qui vont euh, anumiți colegi, anumite persoane uh, iau decizii și ni s-a părut nouă că prin uh, fondurile pe care le-am oferit, a trebuit să luăm parte și noi la aceste decizii legate de finanțările pe care le oferim. Mulțumesc. Ta Kaula, vous avez la parole pour 5 minutes. Acum dau cuvântul doamnei Mirta Kaula. Very much. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Haiti se află într-o situație critică în momentul de față și dorim să subliniem mai ales uh, importanța evitării excluziunii sociale, importanța ajutării populațiilor vulnerabile. Iată un element fundamental la Port-au-Prince și celelalte orașe, zonele urbane afectate direct și indirect de uh, cutremur. Uh, we must focus...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 Trebuie să ne asigurăm că va exista o capacitate și la nivel local, în locurile unde trăiesc acești oameni. Trebuie să identificăm care sunt oamenii care au nevoie de ajutor și să fie ajutate de asemenea și comunitățile în care locuiesc aceștia acele comunități în care nu au fost ajutate până acum să primească ajutor, pentru că dacă nu, atunci va exista o discriminare între acești oameni. Une, există oameni care nu au primit niciun fel de ajutor timp de secole. Știm că în acest moment în acest moment, în situația în care se află acum Haiti, nu ne dorim deloc să contribuim și noi la înrăutățirea lucrurilor. În ceea ce privește accesul la alimente și disponibilitatea acestora, trebuie să vă atrag atenția asupra portului de acolo. Este punctul principal de intrare și țara este una dependentă de importuri portul și mare parte din depozitele de acolo au fost foarte puternic afectate. Între ianuarie și martie, importurile au scăzut foarte mult. Portul din Port-au-Prince este acum unul dintre cele mai scumpe porturi din lume. Chiar și atunci când, comer- chiar dacă comerțul era scăzut și înainte de uh, cu tremur, se așteaptă ca ele să rămână la fel de scăzute pentru că infrastructura a avut de suferit foarte mult. Sunt niște lucruri care nu pot să fie evitate. Acest lucru ar putea să fie și mai mult afectat de vremea foarte rea de pe timpul perioadelor musonice. O scurgere în într-una dintre conducte ar putea să aibă consecințe foarte grave. Va trebui să se lucreze împreună cu importatorii și cu guvernele și să încearcă de asemenea menținerea unui stoc de alimente în țară. Se acordă de asemenea consultare autorităților guvernamentale despre cum să fie distribuit acest ajutor. Ministerul de Agricultură din Haiti spune că recolta din iulie din anul 2010 va fi mai scăzută cu cea comparată cu cea din 2009. Semințele nu au fost disponibile la timp și au existat numeroase probleme care au dus la această situație. Oamenii împărtășeau tot ce aveau, așa că semințele au fost mai degrabă consumate decât plantate. Se vorbește acum despre o întâlnire care să aibă loc în luna iunie pentru a se putea determina cât de precis posibil în disponibilitatea alimentelor la nivel local. Va fi nevoie de ani întregi până când portul din Port-au-Prince și alte porturi vor fi reabilitate și până când agricultura va ajunge la nivelurile la care era acum 20 de ani. În ultimii 20 de ani s-a pierdut foarte mult în acest sector în Haiti. Atunci când ne gândim la aceste obiective, accesul la alimente trebuie să fie asigurat, astfel încât capitalul uman din Haiti să fie încurajat și să se evite haosul. Acum ne aflăm într-o situație foarte delicată. Atunci când investește în infrastructură, Uniunea Europeană poate să investească în multe alte lucruri, pe multe alte niveluri, în ceea ce privește, infra... în ceea ce privește alimentarea, agricultura, protecția mediului. Și, bineînțeles, se investește în capitalul uman e un echilibru la care trebuie să fim foarte atenți. Dacă investim în infrastructură, trebuie să investim și în capitalul uman. E nevoie de timp până când populația simte care sunt beneficiile unei investiții în infrastructură. Oamenii au nevoie acum de niște soluții mai rapide și acestea pot fi obținute dacă se investește în capitalul social. Vă mulțumesc. la Mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul. Au cuvântul domnii deputați acum pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mai întâi domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă șef de delegație. Thank the speakers. Doresc să vă mulțumesc și doresc de asemenea să le mulțumesc și vorbitorilor îi urez bun venit primarului din Port-au-Prince. Cred că mulți dintre noi nici nu pot să-și imagineze cu ce se confruntă oamenii de acolo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt câteva chestiuni despre care doresc și eu să vorbesc. Am fost de acord săptămâna trecută cu comisarul în ceea ce privește reconstrucția mă aflam și eu acolo când s-a lansat manualul privind reconstrucția și doresc să spun următorul lucru. Nu vom încerca să reinventăm roata. Există un proces pentru reconstrucție, dar se va folosi Comisia Europeană de acest manual? Va lucra ca un partener al guvernului din Haiti? și să lucreze împreună cu, organ- cu ONG-urile din Haiti în ceea ce privește acest manual care trebuie folosit. Am pierdut o parte din discuție pentru că avionul meu a întârziat astăzi, dar am înțeles lucrurile în felul următor. Nu știu dacă e vorba de Port-au-Prince sau de Haiti în general, dar că există comunități întregi care s-au mutat și acum locuiesc împreună. Oamenii nu doresc să se izoleze. Există vreo posibilitate să se poată întoarce? Se poate, ceva, se poate face ceva în ceea ce privește această problemă? Și aș dori să-i pun o întrebare domnului primar. Din când în când vorbim despre următorul lucru, despre proprietate. După tsunami, în Uniunea Europeană ne-am folosit de satelit, astfel încât oamenii să poată să își identifice proprietățile. Să vedem ce părți mai pot fi folosite, ce părți nu mai pot fi folosite pentru a se identifica bucățile de teren. Și aș vrea să întreb cum stau lucrurile cu proprietatea în Haiti. Înțeleg că oamenii lucră, trăiau într-o sărăcie foarte mare și că există oameni care nu aveau nimic în proprietate. Am putea noi, ca Uniunea Europeană, să ajutăm în acest sens? pentru că dacă oamenii au proprietăți, acest lucru este foarte benefic și, ne putem, și poate fi folosit ca un capital. Și în țara mea, în secolul XIX, se întâmpla la fel. Oamenii au primit atunci mici terenuri de pământ pe ca- de care s-au puteau folosi mai târziu. Așa că acesta este ce vreau să întreb. Ce putem noi face ca Uniunea Europeană pentru oamenii de acolo? Credeți că e o idee bună să ne implicăm? Și acum o ultimă întrebare. Cred că doamna comisar a vorbit despre o abordare în întregime a problemei. S-a cât despre Dominica Republicană, ce s-a întâmplat acolo? Există vreun pericol ca cei care au suferit deja în Haiti să, să se confrunte cu probleme și mai mari? Cum vom reuși să menținem aceste lucruri în program? Aceasta e o întrebare foarte importantă. Cum se poate face ca aceste probleme să rămână în program? Pentru că e clar că trebuie să oferim un ajutor pe termen lung pentru Haiti. Vă mulțumesc! Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions de la... Mai sunt întrebări din partea deputaților, alte intervenții? Domnule Martinez. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes ce s-a spus, ce a spus doamna comisar și în special uh, experții noștri. și de asemenea domnul primar. E o intervenție foarte curajoasă și corectă ca orientare. Toate acestea problema pe care o întâmpinăm este că tot ce ne închipuim noi pentru a reconstrui Haiti. Și după cum ne putem închivui pentru a reconstrui orice țară care a fost destrusă sau lovită atât de puternic, ei bine, toate acestea depind de structura însă și a țării respective. Și problema pe care o văd eu, <clears throat> din cât cunosc țara respectivă, este că e vorba despre un stat foarte puțin structurat și spun acest lucru. În termeni cât mai diplomatici și mai amabili, cum am mai spus la o reuniune precedentă a comisiei noastre, am fost martorii a două mari cu tremură în câteva săptămâni într-o țară gen Haiti și Chile. Și cea mai mare diferență pe care am văzut-o între cele două cazuri este că pentru un stat cu structuri consolidate, unul dintre ele, iar celălalt, unde structurile de stat și de societate sunt extrem de dezarticulate, ca să spun așa. Deci, cred că ceea ce facem cu toții aici și ce <clears throat> citesc și între cuvintele domnului primar, printre rânduri, ce înțeleg este că trebuie să profităm de ocazia reconstrucției, nu doar pentru a reconstrui, ci pentru a construi și ce nu exista înainte de cutremur, pentru a crea, de fapt, un stat modern și puternic. Dar asta nu pot să o facă decât uh, locuitorii din Haiti, nici uh, americanii, nici ONU. Nu e sarcina Uniunii Europene, nici a țărilor donatoare. Nu noi trebuie să ne asumăm această sarcină ca un fel de tutelă internațională. Nu putem noi să construim în locul haitienilor un uh, stat modern. Iată care e cea mai mare dificultate care trebuie să acordăm atenție. Dorim cu toții și în orice caz, interlocutorii haitieni pe care îi cunosc de mult timp, ne dăm cu toții seama de faptul că este necesar să se reconstruiască țara, dar e important să se profite de ocazie pentru a construi statul respectiv ceea ce ar implica mai întâi ca forțele donatoare, în fine, nu-mi place foarte mult conceptul de donator în acest sens. Trebuie totuși ca donatorii să fie suficient de inteligenți și de generoși și de asemenea suficient de democrați să înțeleagă că <clears throat> cei care trebuie să acționeze cu adevărat sunt locuitorii din Haiti. E o frază pe care toată lumea o spune și o acceptă, dar trebuie să vedem cum o să se traducă în practică, pentru că ce ne-a spus domnul primar trebuie să devină, să se transforme în normă și noi să sprijinim această normă fără a ne amesteca în aplicarea și implementarea ei. Noi trebuie să sprijinim eforturile haitienilor pentru a avea un stat modern și în același timp să reconstruiască infrastructura, agricultura, în paralel cu eforturile a îndeplini <clears throat> uh, cerințele și nevoile minime. Deci toate acestea o să fie niște lucruri extrem de dificile. E nevoie de asemenea de o societate civilă unde <clears throat> există o coloană vertebrală în mică măsură și persoanele care au luat cuvântul uh, s-au referit uh, cu extrem de mare delicatețe o problemă pe care o cunoaștem și Haiti și în alte țări Adică în fața lipsei de organizare de ONG-uri autentice care să provină din societatea civilă? Avem tot felul de sucursale de ONG-uri uh, europene sau din SUA sau Canada care se montează pe loc și generează un fel de clasă de conducători care automat în fața sărăciei generalizate a majorității populației, această persoană se transformă în persoane cu venituri de 10 ori mai mari decât ale unui funcționar public. Și e ceva intolerabil. E nevoie de o coloană vertebrală pentru societate și cred că eforturile noastre și responsabilitatea noastră constau să, în a-i ajuta pe haitieni să facă acestea. Și aș vrea să pun o întrebare precisă care mă interesează foarte mult. Aș vrea să <clears throat> îi adresez o întrebare domnului primar din Poroprens. Cum se soluționează problema sanitară? Cum se percepe în Haiti faptul că sunt peste sunt peste 700 de medici cubane care din toate țările din întreaga lume sunt cei mai numeroși. Cum percepe societatea prezența acestor medici cubanezi care rezolvă sau încearcă să rezolve problemele sanitare pe care le are Haiti? Și aș dori să aud răspunsul domnului primar. Care e părerea lui? Mulțumesc. Doamna Crețu acum. I hope I can speak in Romanian. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute și mulțumesc, uh, bineînțeles, doamnei pentru prezența uh, și pentru dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută în uh, plen, domnului primar și doamnei Calar. aș vrea, întrebarea mea s-ar referi la legătura între starea aceasta emoțională care s-a creat la început și uh, Uniunea Europeană fiind principal donator și uh, dezvoltarea pe termen lung, pentru că este evident se apropie sezonul uh, ploios, este, acești oameni trebuie să trăiască în mod decent, trebuie să li se asigure uh, condiții, o viață decentă pe termen lung, legată de sănătate, de educație, servicii sanitare. Uh, Miguel Martinez s-a referit la, la acest lucru. Nu putem vorbi de un nou viitor pentru Haiti fără a găsi... Do you understand? so my, my question is for you how we can uh, you can uh, work together with mr pilbax to cum puteți împreună cu domnul Pitback să faceți legătura între situația de urgență și cea de dezvoltare pe termen lung? Reactions, it is of course time to rebuild for a long term. Bineînțeles, trebuie să reconstruiască infrastructura, uh, sistemul de educație, sistemul social, uh, sistemul de sănătate și nu trebuie să uităm și pe copii. Mulți dintre aceștia sunt separați de părinți au rămas fără părinți și unii sunt forțați, unii părinți sunt forțați să se, se, se despartă de copii și știm că există riscul unor adopții abuzive sau de trafic de copii. Y a-t-il d'autres questions de la part des députés? Sunt alte întrebări din partea deputaților? Dacă nu, o să-i dau cuvântul domnului primar. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea la început să fac câteva observații cu privire la una dintre prezentări, înainte de a răspunde la întrebări. Alors, euh, moi, je, je, je ne voudrais pas euh, polémiquer là-dessus parce que... N-aș vrea să intru într-o polemică. Am vorbit uh, pe larg în Haiti, mai ales la Poroprânz despre ONG-uri. S-a spus aici că anumite ONG-uri intervin la Poroprânz niciun ONG nu vine să ceară permis ca să se implice, adică nimeni nu cere voie administrației din poroprânz să se implice. Deci nu avem niciun control asupra lor. Iată de ce am explicat foarte clar în textul prezentat că sunt multe suprapuneri, duplicări în ce privește intervențiile. Dar cred că una dintre intervențiile care s-a referit la un caz deosebit, domeniul funciar, reluat de unul dintre cei care au luat cuvântul, Nu pot să vorbesc Haiti în general, ci doar Poroprens. Avem un serviciu care se referă la domenii, dar după cum am spus sau am încercat, e un oraș cu o mulțime de peste 80% din cei care locuiesc nu au niciun titlu de proprietate. Problema este că nu avem un birou al cadastrului care să funcționeze în Poroprens și, din păcate, Mm-hmm. legea nu atribuie decât guvernului central dreptul de a declara utilitatea publică. Am luptat foarte mult ca guvernul central să facă să apară o declarație de utilitate publică la Poroprens. Am fi putut, dacă s-ar fi făcut așa ceva, am fi putut rezolva o problemă majoră cadastrală în cadrul construcției Haitiului. După cum s-a remarcat în textul prezentat și la ONU, au existat niște elemente de progres, dar insuficiente, pentru că dacă această problemă persistă, nu vor putea exista investiții publice, nici pe plan intern, nici extern și e foarte greu. E un punct asupra căruia <clears throat> va trebui dacă se poate să intervină și Parlamentul European. În al doilea rând, s-a vorbit despre Haiti ca țară de reconstruit. Nu trebuie să reconstruim Haiti, ci trebuie să construim Haiti. E ceva de neocolit în tot ce trebuie înțeles în acest fenomen pe care îl putem caracteriza ca fiind o problemă în ziua de astăzi. Am uh, studiat uh, situația Beirutului și Beirutul a fost distrus. Au existat progrese, a existat sprijin, dar o societate care s-a înființat mm, se pot aduce critici, dar s-a permis uh, rezolvarea problemelor de cadastru, de a ști exact ce porțiune de teren e proprietatea unui contribuabil, a unui cetățean și cum să-i spui ce se poate face, cum să-i propui pentru o anumită porțiune de teren. Și am insistat în text asupra scrierii. Chiar în procesul verbal al ședinței din această după amiază al sprijinului pe care îl solicităm de către Poroprens pentru constituirea unui centru de resurse durabile care poate să ajute la planificarea orașului Poroprens, pentru că acesta va pleca de la planul existente pentru a propune deci un plan de urbanism, o schemă directoare pentru oraș, elemente de securitate civilă. Cineva a vorbit de asemenea de cutremurul care a distrus Haiti și care n-a făcut decât să zguduie Chile. Dar s-a vorbit de asemenea și despre constituirea națiunii ciliene, această voință de a trăi împreună, care le-a permis să aplice și un plan de urgență și sensibilizare și efortul cetățenilor în fața unei catastrofe naționale. Încă o dată va fi nevoie să începem cu începutul care este constituirea unei echipe de experți care să sprijine administrația municipală, să îi sprijine pe aleși ca să putem uh, construi la Port-au-Prince tot ce dorim. Un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez și poate o să vă șochez este că documentul prezentat conferinței de la New York eu l-am citit numai pe internet, nu m-a consultat nimeni. Niciun primar din Haiti n-a fost consultat în legătură cu acel document. Și e ceva grav. Unul dintre distinși deputați a vorbit despre reconstrucție care nu poate fi decât uh, a haițienilor. Orașul este dispus să participe. Noi la Port-au-Prince dorim să avem capacitatea, posibilitatea de a pregăti o propunere pentru port au care să fie o participare a acestui oraș în marele efort național de reconstrucție. Și în încheiere, în fine, am încercat să reunez diverse puncte prezentate de mai mulți vorbitori. Vreau să mă refer la două lucruri. Cuvântul donator mă face să tremur. Noi dorim nu donatori, ci parteneri. Ar fi mult mai interesant să lucrăm cu parteneri și nu cu donatori. Acum în ce privește problema sanitară. Din 1989 până în 2007 n-a existat primar ales în Haiti. Guvernul central conducea tot. Și până astăzi am ajuns la implicarea Guvernului Central în cadrul competenței activităților primării. La Poroprens, Guvernul Central oferă peste 80% din serviciile municipale. Nu avem poli, nu ne ocupăm noi de chestiunea sanitară, nici de poliția municipală și cinstit vă spun că <clears throat> cubanezii care au venit, au venit la primărie să lucreze cu noi și lucrează într-un mod remarcabil. În încheiere aș spune că trebuie să reconstruim uh, omul din Haiti. Nu poți să spui că cuiva care și-a pierdut nevasta și copiii că lucrezi la aplicarea unui sau reconstruirea unui oraș sau sat uh, pe o perioadă de 10-15 ani. Și până la urmă, casa nouă o să o să-l ajute să treacă peste drama lui personală? Trebuie să punem problemele reale, e nevoie de perioada de timp pentru a ne gândi, a reflecta. Nu pot eu să vă spun ce să faceți, pentru că nu sunt obișnuit cu acest gen de adunare parlamentară și vă cer scuze în acest sens, dar aș vrea să vă spun că noi la primăria din Poroprens și eu, în calitate de coordonator general, al primărilor din zona metropolitană. Ne-am bucurat foarte mult să vă primim la Poro au și în al doilea rând să lucrăm cu dumneavoastră ca să vă putem explica efortul de a aplica acest centru dacă nu reușim. Nu vom putea construi poroprens și poroprens nu va putea să-și depună propunerea în marele efort de reconstruire al Haiti. Mulțumesc, domnule primar. Fiți liniștit, intervenția dumneavoastră e foarte interesantă și prețioasă. Acum o să-i dau cuvântul doamnei comisar. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Această discuție a fost foarte interesantă și folositoare pentru fiecare dintre noi. Cu toții am auzit întărite unele dintre mesajele pe care le-am transmis și noi deja. Am auzit și despre noi probleme. Am auzit pentru prima oară că primarii din Haiti nu au fost consultați în ceea ce privește planul de reconstruire. Sper că aceștia vor fi implicați atunci când vor începe uh, Uh, va începe reconstrucția în zonele în care locuiesc aceștia. Să răspund acum la întrebările care, mi-au fost care au fost adresate direct sau indirect comisiei. În ceea ce privește manualul de reconstrucție, I-am întrebat pe colegii mei care mi-au trimis documentul câteva întrebări. Este un document foarte bun. Este într-adevăr o platformă pentru munca în Haiti. Sper să aibă o importanță mare în efortul de reconstrucție în ceea ce privește comunitățile care se mută împreună. Cred că prima, primarii ar putea să spună mai multe decât pot eu să spun. Dar în Haiti am observat următorul lucru. Oamenii și-au pierdut casele împreună și s-au mutat în tabere împreună. Ceea ce i-a unit a fost tocmai substratul social, comunitatea pe care o reprezintă. Au ieșit la ivală lib, lideri în aceste tabere. Un, aceste tabere, dintre care unele sunt construite pe terenuri în care ar putea să existe inundații, ei, e un număr foarte mare de oameni care se află în acest pericol imediat și ar trebui mutați. Guvernul haitian oferă terenuri care se află la mare depărtare. Așa că pentru unii dintre acești oameni acest lucru e o nouă dramă. S-au așezat undeva, locuiesc într-o tabără, au avut ceva și-au făcut cât de cât o casă în aceste tabere. Același lucru se întâmplă și în cazul în care oamenilor li se spune că se pot întoarce acasă pentru că acum casele lor sunt sigure. Cred că adevărata problemă este următoarea. Din punct de vedere uman, da, putem să înțelegem aceste lucruri, dar pentru cei care se află în această situație, lucrurile pot să fie foarte dificile. Și de aceea am spus că domnul primar ar putea să-și vorbea, să știe mai multe despre acest subiect. Cum vedem noi lucrurile, noi încercăm să ne asigurăm, atât cât este posibil, că este respectat acest spirit de comunitate atunci când se întreprind acțiuni în aceste tabere. Și acum să trecem la un alt subiect la care cre- la Republica Dominicană. Cred că și aici domnul primar ar putea spune mai multe, dar am fost și eu într-o vizită acolo și următorul lucru e remarcabil. După decenii de relații foarte complicate între cei doi vecini, acest dezastru i-a adus împreună. Cei din Republica Dominicană, autoritățile de acolo, au fost primele care au oferit ajutor în Haiti după cutremur. Întrebarea este următoarea. Cum se, poate, cum se poate ieși din acest cerc de violență? Comisia Europeană încearcă să facă următoarele lucruri. În primul rând, nu trebuie să uităm de Republica Dominicană atunci când oferim ajutor. Se apropie acum sezonul uraganelor și dacă acestea vor fi mai puternice și există astfel de previziuni și anume că s-ar putea să fie mai puternice decât de obicei, dacă acestea vor lovi cele două țări și depozitele de alimente vor fi amenințate, atunci și acest echilibru la care s-a ajuns, echilibru fragil la care s-a ajuns acum va fi pus în pericol. E nevoie de de programe de cooperare. Există idei foarte bune din ambele sensuri despre cum ar putea cele două țări să coopereze. Haiti acum își dorește mult mai mult să își dezvolte capabilități de pre- prevenire și reacție în caz de situații de criză. Asemenea programe trebuie sprijinite de Uniunea Europeană. Și acum în ceea ce privește zonele de graniță. În zonele foarte apropiate de Republica Dominicană, oamenii din Haiti s-au mutat la membri ai familiei care trăiau în acea țară. Așa că aici um, există riscul unei imigrații masive spre Republica Dominicană. Ceea ce putem face e să sprijinim crearea de locuri de muncă și să continuăm cu ajutorul umanitar în aceste zone. Așa că oamenii vor fi, nu vor mai fi la fel de dispuși să se mute. Capacitatea instituțională în Haiti este foarte scăzută. Și ceea ce cred eu și ce a spus și domnul primar e că descentralizarea este foarte importantă. Și vreau să spun următorul lucru. Descentralizarea înseamnă o creare de alternative, de centre de dezvoltare în afara orașului Port-au-Prince nu să eliminăm din importanța acestui oraș, ci ca acesta să fie un oraș în care se poate mai trăi mai ușor decât acum. Dele... Delegarea autorității e de asemenea foarte importantă. Am fost uh, impresionată să văd unde funcționau lucrurile pe timpul dezastrului și anume în acele locuri în care autoritățile locale erau competente și se angajau, erau active astfel încât ei reușeau să ofere servicii de calitate. Din câte am văzut eu, există foarte mulți oameni în Haiti care s-au ridicat la nivelul așteptărilor în ceea ce privește asumarea de roluri de lideri în comunitățile lor au fost puși în funcție profesori. Ei nu sunt profesori, dar uh, copiii din Haiti nu au mai mers la școală de luni. Ei nu pot să rămână așa. Așa că au fost persoane, sunt persoane care au acum funcția de profesor și se ocupă de acești copii. Atât timp cât vom lucra la acest aspect social, cred că trebuie să existe proiecte care să activeze tocmai acest spirit și acesta e, aceasta e calea de urmat. Voi vorbi acum din nou în numele Comisiei. Comisia a donat 580 de milioane de euro. Cred că va trebui să, co- să continuăm cu acest ajutor umanitar. Noi nu împărțim aceste sume, aceste resurse, încercăm să le integrăm. Încercăm să facem astfel încât ajutorul să ducă la dezvoltare și dezvoltarea la ajutor. și s-a atins un punct foarte important și anume să ne gândim la oameni. E nevoie de educație, sănătate și locuri de muncă. Și aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru a le da speranțe oamenilor din Haiti indiferent de ce proiecte vor, vom implementa, fie că e vorba de infrastructură sau agricultură, oamenii sunt cei la care trebuie să ne gândim, ei sunt scopul acestor proiecte. Permiteți-mi acum să mă opresc aici. Cred că cineva m-a întrebat dacă ne vom ocupa în continuare de toate aceste lucruri. Da, vom face acest lucru. Voi merge în Haiti după sezonul uraganelor, pentru că atunci vom putea să ne gândim ce putem îmbunătăți, ce putem face. Oamenii fiind generoși și sarcina din fața noastră fiind uriașă, este foarte clar că toată lumea ne va urmări mișcările. E clar că oamenii ne urmăresc. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Madame la Vă mulțumim, doamnă comisar. Dorește cineva să mai ia cuvântul, să pună o întrebare? Dacă nu, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare cu domnul Calderizi, al lucrării de um, poate, problema cu Africa, de ce nu funcționează ajutorul extern. Um, cartea a fost publicată acum câțiva ani. Domnul Calderizi este fost înalt funcționar la Banca Mondială și are o experiență de peste 30 de ani în acest domeniu. Cunoaște foarte bine problemele țărilor în curs de dezvoltare. Uh, Ați subliniat chiar faptul că nu colonialismul, sclavagismul sau globalizarea sunt de vină. Vă rog, e foarte greu să mă fac auzită când toată lumea face zgomot. Ați subliniat, deci, că nu uh, colonizarea, sclavagismul sau, coloni- sau um, alte fenomene sunt uh, problemele care au dus la sărăcie în Africa și în restul lumii, ci um, anumite comportamente ale Occidentului. Am dorit să discutăm cu dumneavoastră despre acest subiect și mai ales să știm care sunt propunerile dumneavoastră pentru a ajuta în mod real țările în curs de dezvoltare. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mă auziți? Very much. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă adresez comisiei dumneavoastră. Trebuie să vă spun încă de la început că atunci când vorbesc despre ajutor, nu mă refer la ajutorul umanitar în momentul în care apar dezastrele. Nu înțeleg de ce oamenii în lume trebuie să sufere din cauza instituțiilor sau guvernelor lor. Mă refer la asistența generală pentru țările în curs de dezvoltare, pentru bugetele acestor țări de la țările bogate. Vreau să spun de asemenea că critica mea în legătură cu modul în care se, se oferă ajutorul extern se bazează pe principii de justiție socială, nu doar pe principii de eficiență economică. Eu, um, orientarea mea politică personală reflectă acest lucru. Eu votez cu socialiștii sau verzii în Canada. Când uh, visez de o situație mai bună în Africa, mă gândesc uh, la cea mai uh, importantă întâlnire pe care am avut-o eu în 30 de ani de activitate pe acest instrument, nu cu un șef de stat sau cu un activist pentru drepturile omului sau un om de afaceri, ci cu o infirmieră cu care m-am întâlnit la nord-vest de capitala țării Côte d'Ivoire, Costei de Fildeș, când lucram pentru Banca Mondială în Africa de Vest și în toată dimineața am uh, mm, încercat să văd cum sutele de milioane de dolari uh, pe care le investea vestul pentru facilitățile de, pentru sănătate în această țară și dacă aceste finanțări aveau un, un uh, efect pozitiv sau nu. Și m-a demoralizat această dimineață pentru că vedeam doar clinici goale, fără instrumente de bază, fără alcool, medicamente sau bandaje, nu erau nici saltele, pacienții dormeau pe jos pentru că pe patru nu erau uh, decât arcurile. Într-o maternitate, uh, o femeie în urma nașterii uh, a trebuit să fie cusută de moașă cu fir de cupru folosit pentru rețelele electrice, pentru că nu avea altceva la dispoziție. La sfârșitul zilei uh, m-am pregătit să mă întorc la Abidjan complet deprimat, dar am mai vizitat încă o clinică și uh, pe a primit o tânără um, infirmieră care s-a bucurat de vizita noastră și avea tot ce avea, la, tot ce avea nevoie. Uh, în momentul respectiv înlocuia uh, ușile și ferestrele dispensarului care au fost distruse de termite și lipsea doar apa. Uh, și un ONG italian uh, a hotărât să-i repare fântâna în săptămâna următoare și am întrebat-o care a fost diferența și a spus că a cerut uh, femeilor din zonă uh, să participe contribuții mici pentru la bună funcționare a clinicii, pentru că știa că altfel nu va primi resursele necesare de la stat. și iată determinarea ei, caracterul ei hotărât uh, a făcut o diferență. Eu am crezut că era nouă în post uh, și uh, de aceea atât de entuziastă, dar nu era așa, ci conducea acea clinică de 11 ani deja. La școlile superioare uh, de economie, uh, aceste persoane este considerată un antreprenor, dar eu cred că era o adevărată sfântă și există persoane în lumea în curs de dezvoltare care ar trebui să fie cei care să primesc asistența economică din partea Occidentului. O problemă majoră cu ajutorul financiar este că nu mai este că acesta nu mai este foarte important. Uh, politicile guvernului, investițiile private și drepturile omului sunt mai importante, inclusiv uh, drepturile de proprietate, securitatea contractelor și un sistem uh, al justiției care să funcționeze. În ultimii 10 ani, numărul săracilor în lume care trăiesc cu mai puțin de 2 dolari pe zi a scăzut cu 9%. E vorba de 200 de milioane de oameni și acest lucru se datorează îmbunătățirilor în domeniul agriculturii. Eu cred că agricultura trebuie să fie în continuare principalul obiectiv al politicilor guvernamentale în Africa și uh, din păcate, încă unele uh, guverne nu avantajează suficient agricultura și acest lucru este un obstacol important uh, inițiativei uh, fermierilor mici. Aceasta cred că trebuie să fie prioritatea pentru Africa. Ajutorul umanitar poate să fie de folos, dar politicile autorităților locale este și mai importanță pentru um, a um, evita blocarea drumurilor, pentru că, de exemplu, Uh, pentru că guvernele uh, din regiune nu rezolvă aceste probleme. Dar ajutorul umanitar poate să fie în continuare de folos, dar cred că trebuie să fie folosit altfel. Experiența a ajutat că ajutorul uh, poate fi eficient doar în țările în care guvernele doresc cu adevărat să promoveze dezvoltarea economică și o mai bună distribuție a veniturilor pentru uh, efortul de investiții. Ajutorul nu poate fi folosit ca mită uh, sau uh, ca uh, um, sau să fie oferit uh, guvernelor uh, indiferente uh, provocărilor pentru dezvoltarea sărilor? Organizațiile uh, non-guvernamentale uneori sunt considerate un rău necesar uh, și sunt uh, apărate doar în ultim moment uh, uh, și funcționarii din domeniul ajutorului umanitar nu știu cum să ajungă cu adevărat la cei mai săraci. Țările occidentale cred în justiția socială, dar totuși consideră că ajutorul este um, egoist. și uh, uneori uh, se consideră că prin acest ajutor extern uh, doar uh, uh, elita conducătoare din țările din Africa are de câștigat. Mi-aduc aminte de un cuplu din Sudan care locuiește în Canada, era vorba de refugiați uh, din războiul civil în această țară, care într-o dimineață a găsit un uh, cap de elan uh, în fața casei și a considerat uh, prezența acestui cap de elan ca un act ostil și noi am fi considerat probabil același lucru. Dar și s-a dus la poliție să depună plângere și poliția a spus nu e așa. Vânătoarea a fost bună și vi s-a oferit cea mai bună parte din acest animal ca în cadou. Și uh, cuplul uh, din uh, Uh, Sudan uh, a putut să-și reconsidere valorile. Și cred că ajutorul uh, arată ca acel cap de elan, nu arată cu adevărat ca fiind un cadou, trebuie, e nevoie de explicații. Eu am cerut uh, moratoriul uh, împotriva extinderii bugetelor de ajutor pentru dezvoltare înainte ca fondurile existente să fie folosite bine. Trebuie să folosim programele existente, nu să le extindem la altele noi. Pentru a uh, reforma sistemul avem nevoie de schimbări radicale. De ce trebuie să existe 12 sau 13 agenții europene care să se ocupe de acest ajutor extern? Două sau trei sunt suficiente. Cred că o parte mult mai mare a ajutorului trebuie să fie dedicat obiectivelor care vor ajuta mai multe țări în același timp sau întregul continent, de exemplu cercetarea în agricultură, dezvoltarea unor noi medicamente pentru a lupta împotriva malariei și tuberculozei, construcția de infrastructuri, inclusiv universități, priorități. Cred că ajutorul direct, uh, partea care rămâne, ar trebui să se concentreze pe țări cum sunt Ghana și Mozambicul, care au, dat, au arătat uh, de multă vreme deja că doresc să-și gestioneze singure resursele, inclusiv ajutorul uh, pentru dezvoltare. Cred că 10 din 48 țări din Africa subsahariană respectă acest criteriu. Celelalte țări pentru celelalte țări condițiile trebuie să fie mult mai dure, inclusiv uh, supravegherea alegerilor uh, din partea comunității internaționale. Trebuie să se asigure că fondurile gestionate de parlamentele naționale pentru educație și lupta împotriva SIDEI, uh, împotriva uh, infectării cu uh, HIV-SIDA, funcționează cu adevărat. Cred că doar astfel donatorii se pot asigura că resursele lor vor fi folosite mai bine. Uh, first, I think... Uh, cred că ajutorul ar trebui să fie um, cu o dimensiune politică mai deschisă decât în trecut. Uniunea Europeană nu a uh, întors spatele acestei realități o legătură clară între democrație și dimensiunea politică. Asta nu înseamnă că ajutorul ar trebui să fie un instrument pentru real politic. Nu înțeleg, de exemplu, de ce Canada și Danemarca pot spune că pentru ele, Africa este prima prioritate, dar cheltuiesc mai mulți bani în Afganistan. Ce vreau să spun este dacă obiectivul este să luptăm împotriva sărăciei, felul în care guvernul își tratează cetățenii, inclusiv uh, ziariștii, întreprinzătorii și micii fermieri, ar trebui să fie în centrul nivelului de ajutor pe care îl primește o țară. În al doilea rând, ajutorul ar trebui să fie mai bine înțeles și mai bine explicat astfel încât locuitorii din Africa, nu doar guvernele de acolo, să înțeleagă ce se întâmplă. Ar fi mai rezonabil să se adopte, între ghilimele, niște <clears throat> autostrăzi în Africa. Să le întreținem și să nu le reclădim sau reconstruim din an în an. Ar fi de înțeles, de asemenea, pentru contribuabil în țările occidentale și în țările în curs de dezvoltare, dacă ajutorul ar putea finanța o creștere majoră în sectorul public, în salarii, inclusiv pentru salariile <clears throat> carelor didactice, doctorilor și infirmierelor. Ar trebui să recompensăm guvernele care cresc resursele locale în mod cinstit, onest și, în fine, să-i plătim pe cei săraci cu genul de suplimente la venituri pe care guvernele din Brazilia și Mexic le acordă pentru a, păstra copii, pentru a-i menține pe copiii la școală. Aceste exemple, unele au și lacune, dar ideea este să vedem cum ne asigurăm că scopurile noastre sunt îndeplinite fără a avea <clears throat> o implicare prea intervenționistă sau paternalistă. Ca eforturile noastre să fie înțelese de persoanele de la fața locului. Un al treilea principiu ar fi că guvernele nu au dreptul la ajutor. Nu are sens decât ca investiție în viitor, ca supliment pentru ceea ce țara însăși face. Cred, în fine, că guvernele africane ar trebui să fie mai exigente față de donatori. Dacă guvernele sunt considerate ca fiind buni investitori și nu doar între ghilimele recipienți sau destinatari meritorii, trebuie să poată să grupeze resurse din afară. E nevoie de o simplificare radicală a proceselor și procedurilor și un cuvânt mai important de spus în modul în care se utilizează resursele. Guvernele africane ar trebui de asemenea să refuze multe studii și sfaturi ale expatriaților care sunt percepuți ca fiind un uh, Uh, importanți pentru noi, dar nu și pentru ei. Guvernele care au spus nu acestei irosiri, probabil că <clears throat> au primit un respect mai mare de la donatori și de la africani de asemenea. Din fericire, unele țări sărace abandonează această uh, idee a calității de victimă și insistă mai mult asupra abordări logice. Uh, președintele Ruandei, Paul Kagame, care a acumulat multă simpatie în întreaga lume. La 15 ani după genocid a spus că nimeni nu are vreo datorie față de Rwanda și prim-ministrul kenian Raila Odinga la ultimele alegeri prezidențiale apropo de calea ferată construită de britanici în secolul XIX la care Kenya n-a adăugat nimic sau nu a contribuit cu nimic uh, în anii de după cucerirea independenței. Pe de altă parte, Kenya a reușit să-și dubleze veniturile din impozite pentru că un nou uh, șef al serviciului de impozite, care era fost om de afaceri, a combatut uh, practicile neloile. A avut motive pentru că ajutorul nu reprezentat decât 5% din bugetul națională în comparație cu 40% în țările învecinate. În Tanzania, de exemplu. Cred că e un exemplu foarte bun uh, cu privire la efectele unor perverse pe care le poate avea ajutorul, dar și importanța inițiativelor individuale. Cum era și acea infirmieră tânără la care m-am referit în uh, cursul intervenției mele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. O să avem acum un schimb de păreri cu membrii comisiei noastre. Cine dorește să intervină? Domnul Mitchell? Domnule președinte, doamna președinte, aș vrea să-i mulțumesc întâi vorbitorului. Am citit cu mare interes cartea și am fost și derutat într-o anumită măsură. Eu mă tem că dacă începem să le spunem oamenilor că ajutorul nu dă rezultate, o să găsească un motiv întemeiat să nu își aducă acea contribuție de 0,7%. Și deci să nu contribuie în țările unde astfel de ajutor este necesar. Mi se pare că toată chestiunea e puțin greu de urmărit. Știu că World Vision are păreri contrare și spun că ajutorul dă rezultate. Cunosc unele dintre exemplele menționate și experiența unor țări. Dacă ne uităm, să zicem, la multe ONG-uri care lucrează numai în curs de dezvoltare, mă gândesc la propria țară în care oamenii ajută să construiască case. Lucrurile nu diferă de situația din țara mea, în care, să zicem, am privatizat în anii 70 complexe de locuințe ale autorităților locale. Și acum era un nou proprietar și nu alții trebuia să se ocupe de el. Oare lucrurile nu merg prea departe să spunem că ajutorul ca atare nu dă rezultate? Nu înțeleg ce ar putea să înlocuiască ajutorul decurge din ce spune autorul că ar trebui să renunțăm la acest obiectiv de 0,7% și atunci na, nu știu ce facem cu banii respectivi. Vă mulțumesc că veniți cu părerile dumneavoastră aici și e important să ne contrazicem. Adică eu vă spun că nu ar trebui să votați cu socialiștii sau cu verzii, să votați cu creștini-democrații. E bine să avem păreri contrare și ce reacție ați avea la ce v-am spus eu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Levin. Domnule Calderizi, vă mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă. Din păcate, eu nu v-am citit cartea, în schimb am citit alte cărți recent. Privind uh, ajutoarele și o altă carte intitulată O provocare pentru Africa? E vorba de cineva din Kenya care a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Și mi-am dat seama venind aici că există mari semne de întrebare cu privire la genul de efect pe care îl are ajutorul sau asistența pentru dezvoltare în țările subsahariene. O autoare la care m-am referit vine din Kenya și spune ce a spus dumneavoastră, că ajutorul are de multe ori efecte perverse, care nu sunt deloc bune pentru unele țări africane și o idee pe care o subliniază acest autor este că ajutorul îi face pe politicienii din Africa să nu aibă responsabilitate față de proprii alegători, pentru că sunt răspunzători față de donatori, cei care furnizează ajutorul din vest, cu repercusiuni foarte grave în ce privește chestiunea responsabilității și democrației. Că nu simți că trebuie să dai socoteală propriului contribuabil. E și un fel de elan în acest sens de a evita nevoia de a avea mai multe impozite prin uh, impozitarea contribuabililor, fiindcă pot să supraviețuiesc și fără plată de impozite. Nu există această decuplare cu responsabilitatea de care e nevoie. Se pare că s-a ajuns într-o situație în care asistența medicală, școlile, gestionarea crizelor sunt toate soluționate din exteriorul țării și nu din interior. E o dezbatere care trebuie să fie purtată și am niște întrebări în legătură cu cartea intitulată Dead Aid, care a fost extrem de controversată. Sunt probleme uh, pe care am putea să le calificăm ca fiind tabu, că ajutorul nu este neapărat uh, pozitiv. Care este părerea dumneavoastră despre concluziile acestui autor care împărtășește concluziile dumneavoastră, dar concluziile cu privire la modul de încurajare a comerțului. Împărtășiți și dumneavoastră aceste concluzii și aș vrea de asemenea sau din partea dumneavoastră, dacă puteți să ne dați detalii cu privire la ce vreau să spuneți cu noile principii de care e nevoie în domeniul ajutorului. Cum putem formula aceste principii pentru a ne asigura că își vor atinge obiectivele și, în fine, dezbaterea pe care o auzim în Suedia, țara de unde vin eu, este că ajutorul, în multe cazuri, poate să ducă la o creștere a corupției. Și dacă puteți spune câteva cuvinte și în acest sens, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller, acum. Thank you. Um, I... Vă mulțumesc. Și eu am citit cartea dumneavoastră. Văd aici titlul The Trouble with Africa, Why Foreign Aid Isn't Working, dar ar fi bine să ne explicați ce ar putea să funcționeze dacă am acționa în mod diferit. Deci observ aici o divergență între titlul cărții și ceea ce ne-ați spus astăzi. Ați spus că investițiile străine ar putea să funcționeze mai bine dar eu nu sunt sigură că țările cele mai puțin dezvoltate au vreo șansă să atragă investitori străini. Ați spus de asemenea că ajutorul ar putea să ducă la faptul că cei de la nivel local, autoritățile de la nivel local nu se simt la fel de responsabile. Da, s-ar putea să ducă la acest lucru, dar ce face un guvern responsabil? Societatea civilă, oamenii oamenii care trebuie să ceară, să vină cu cerile lor. Noi din afară nu putem vedea bine lucrurile. Dar societățile din aceste țări foarte puțin dezvoltate trebuie să fie sprijinite. Trebuie să ne asigurăm că au, că au diferite instituții prin care să se reprezinte. Să existe tribunale și acest, toate aceste lucruri se pot face cu ajutor sau asistență, pentru că nu e neapărat vorba de ajutor. E vorba de sume care le-am luat de la țările dezvoltate și acum încercăm să dăm din ei înapoi. Deci trebuie ca guvernele să devină mai responsabile, dar eu cred că trebuie sprijinită societatea civilă și anumite instituții, să existe presiune, să există vizibilitate și să se discute despre cum să se folosească aceste sume de bani ceea ce ați propus dumneavoastră și anume niște supraveghetori, niște oameni care să monitorizeze ceea ce se întâmplă cu banii, nu cred că e același lucru cu responsabilitatea locală, cu presiune la nivel local, o societate civilă la nivel local. E important să vedem această asistență nu ca pe o justificare din partea guvernelor în fața publicului, ci în același timp că aceste guverne au și ele responsabilități. Eu m-aș concentra pe cu totul altceva. De foarte multe ori, țările donatoare nu văd unde ajung acești bani pentru că au și ele interese politice când vine vorba de sprijinirea guvernelor. În ceea ce privește transferurile spre familii, cum credeți că se vor desfășura acestea fără să existe uh, ajutor? Aceste familii se bazează foarte mult pe ajutorul pentru, pe asistența pentru dezvoltare. Ați vorbit și despre impozitare, de ce intervine acest lucru. Ceea ce am făcut noi a fost să le spunem oamenilor să reducă cât mai mult supravegherea fiscală. Nu vorbim de faptul că întotdeauna există ceva care merge prost în țările dezvoltate, dar ceva nu merge bine în ceea ce privește asistența de dezvoltare. Deci văd o problemă și în acest sens. Mai vreau să spun ceva, dar nu mai știu exact ce. Sunt de acord când spuneți că trebuie îmbunătățită asistența pentru dezvoltare, trebuie să fie diferită, să fie clară. Și de aceea sunt de acord cu moratoriul. Pentru că acum sunt uh, bani care sunt promiși, dar nu sunt plătiți, cum e exemplu, exemplul cu cere 0,7%. Deci nu putem pe de-o parte să dăm bani, pe de cealaltă să-i luăm. Există și exemple pozitive. Dumneavoastră spuneți problema cu Africa, dar cred că acest lucru deja duce spre probleme. Dar există și exemple pozitive și dumneavoastră ați menționat Ghana sau Zambia, de unde vine colega mea și acesta e un exemplu foarte pozitiv. Nu putem ști exact cât a contribuit asistența aici, dar lucrurile nu stau peste tot la fel de prost. Și E clar că trebuie să se cheltuiască mai mult în acest sens. Vă mulțumesc. La parole maintenant a monsieur Martin. Are acum cuvântul domnul Martinez. Gracias, presidenta. Eu cred că voi ser bastante... Voy a ser Mulțumesc, doamna președinte. Cred că pot să vorbesc destul de pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu ce au spus colegele mele în termen general, dar eu am o, abordare, o altfel de abordare. Și e mai aproape de ce a spus colegul meu, domnul Mitchell. În, cea, în primul rând, în ceea ce privește titlul cărții. Titlul cărții pe mine nu m-a interesat foarte mult m-a făcut totuși să mă îngrijorez, pentru că e un titlu care mai degrabă l-am văzut ca fiind provocator și interesant. Nu mă interesează acest titlu. Pentru mine, în ceea ce privește Africa, aș spune următorul lucru – nu știu la ce ne referim când spunem de ajutor extern, e ajutor pentru dezvoltare sau încurajarea mediului de afaceri, nu știu exact ce înseamnă acest lucru, dar vorbim despre asistență pentru dezvoltare. Și aș spune domnului Calderizi că, în primul rând, nu am nevoie de o carte care să mi se explice acest lucru. O jumătate de pagină ar fi suficientă. Eu aș putea să explic problemele într-un spațiu atât de restrâns. Ceea ce se dă sub formă de ajutor e foarte puțin și se ia mult mai mult, într-un fel sau altul. Problema nu e ajutorul extern. E ceea ce se întâmplă în interior, în Africa. Dacă le dăm puțin ajutor, acesta pur și simplu dispare odată ajuns acolo. În ceea ce privește ajutorul extern, lucrurile sunt fo- stau foarte prost în Africa. Lupta împotriva HIV, campania împotriva analfabet, analfabet împotriva oamenilor care au probleme, e, sunt toate niște probleme grave. Africa primește ajutoare din partea Uniunii Europene, a Statelor Unite, dar primesc ajutoare și din Cuba. Sunt doctori din Cuba care lucrează acolo și îi, și îngrijesc oamenii din Africa. Dar, dar foarte mulți doctori plec din Africa pentru a își continua studiile în afară, iar apoi nu se mai întorc. Aș spune că problema stă în felul următor. Orice fel de ajutor este insuficient comparat cu nevoile care există în Africa. Trăim într-o lume care este condusă din partea de nord a planetei. Cred că ar fi mai interesant să existe o carte care să descrie problemele din Africa din această perspectivă. Dacă ne uităm la ce fel de ajutoare sunt date în agricultură, în țările nordice, observăm diferența imensă între sumele care sunt acordate pentru agricultura în Africa. Agricultura africană nu se dezvoltă, pur și simplu stagnează. Cine, cine e responsabil pentru toate aceste lucruri? Da, e responsabilitatea cetățenilor africani, dar este și responsabilitatea noastră. Sunt de acord cu Gay Mitchell în ceea ce privește ajutorul extern. Cred că ce am auzit astăzi nu poate să ajute foarte mult. E ceea ce facem noi, e o picătură într-un ocean. Ajunge în Africa și dispare. Și cred că rezultatul ajutorului extern este foarte mic. Nu mă conving argumentele aduse în această carte. Doamna Lovin se referea la un text și la concluziile din acesta, dar noi locuim încă într-o lume a imperiilor, în care donatorii sunt cei care controlează. Pe cine vor ajuta, ce țări vor ajuta, sunt întrebări care rămân. Dar acest ajutor extern nu e atât de mare până la urmă. Cred că ne-am pierdut ultima jumătate de oră. Madame... Mulțumesc. Acum voi da cuvântul doamnei Gael Duranț. 5 până la 7 minute, vă rog. Um, yes, thank you. Um... Da, vă mulțumesc. Eu lucrez pentru DC Dezvoltare, unde ne ocupăm cu eficacitatea ajutorului. M-am bucurat să aud ceea ce ați spus dumneavoastră. Nici eu nu am citit această carte. E adevărat că între titlul cărții și ceea ce ați spus dumneavoastră astăzi, lucru, vedem ceva diferit. Totul se înscrie, de fapt, în ceea ce încercăm noi să facem lucrând împreună cu Comisia și cu statele membre. De exemplu, când vă aud vorbind despre importanța politicilor locale guvernamentale, e foarte clar că pentru a avea efect ajutoarele, titlurile de proprietate sunt foarte importante. Așa că guvernele trebuie să fie cele care să aibă aceste politici și să se poată folosi de sistemele existente în țară. Dumneavoastră spuneți că trebuie să lucrăm cu ce există astăzi și să vedem ce poate fi făcut diferit. Și exact acesta este și scopul nostru în ceea ce privește eficacitatea ajutorului. Ați spus că ajutorul să fie legat mai mult de justiția socială și încercăm să facem acest lucru prin procesele de diviziune a muncii. Să existe mai multă egalitate în diferitele sectoare Observăm care este numărul de donatori prezent în diferite sectoare și unde lipsesc acești donatori. Ați menționat agricultura în acest sens. Încercăm să existe egalitate mai multă între diferitele țări și ne ocupăm de asemenea și de țările orfane. Consolidarea lucrurilor care există deja. Da, încercăm să facem și acest lucru printr-o mai bună armonizare a ajutorului. Încercăm să spunem următorul lucru. Noi, donatorii, nu putem să facem totul, să vedem unde putem noi să ajutăm cel mai bine și să ne concentrăm în acele domenii. Ați spus că ar trebui să fim mai deschiși din punct de vedere politic în ceea ce privește ajutorul. Aceasta este o provocare foarte mare pe care o reîntâlnim și în discuțiile cu statele membre. Dar aici spunem următorul lucru, să integrăm această dimensiune politică. Când observăm ce dorește să facă Uniunea Europeană în ceea ce privește diviziunea muncii, noi încurajăm fiecare donator să facă o analiză a avantajelor. Și aici este inclusă și uh, această componentă politică, chiar dacă nu e atât de evidentă. M-ar interesa și pe mine să aud cum vedeți dumneavoastră munca noastră, ceea ce încercăm noi să facem. Ați auzit că deja s-a discutat despre pachetul de primăvară din partea Comisiei și există acolo un document de lucru legat de, uh, de ajutor și de eficacitatea acestuia. M-ar interesa să știu cum, ce părere aveți despre munca pe care am făcut-o noi? Cartea dumneavoastră a apărut în 2006 și cred că lucrurile au început să se schimbe puțin. Puțin, e clar că mai trebuie făcute încă multe lucruri. Vă mulțumesc. la Voi da din nou cuvântul domnului Calderizi, rugându-l uh, să nu depășească prea mult timpul. Aveți 5 minute la dispoziție. Um, well, first, um, I, I wrote my... Eu am scris această carte pentru a lupta împotriva următorii noțiuni că trebuie să ne mai îngrijorăm în ceea ce privește violența ajutorului. Cred că acel scop de 0,7% rămâne foarte important. Uniunea Europeană este acum unul dintre cei mai mari uh, donatori în ceea ce privește asistența de dezvoltare. Însă, trebuie să știm ce fel de inamic este acest ajutor. S-a auzit că un, o, o mică parte din aceste ajutoare chiar ajung la oameni, o mare parte sunt risipite. trebuie să, ca acestea să fie mai bine organizate și atunci, într-adevăr, o parte mai mare va ajunge la săraci. Cred că ONG-urile pot să, să ofere asistență într-un mod foarte bun. Și în carte am accentuat foarte mult ajutorul de la oameni la oameni. În acest caz, rezultatele sunt clare. Atunci când vorbim despre ajutorul oficial, acestea sunt mai obscure. Titlul meu nu spune de ce nu, a, nu ar putea să funcționeze ajutorul în, în Africa, ci unde nu funcționează. Și eu, am exper- și eu am fost în Africa și există într-adevăr și povești de succes unde guvernele se pot folosi de ajutoare într-un mod eficient. Ei reușesc astfel să ajute cetățenii să iasă din sărăcie. Există țări ca Botswana, Ghana, Tanzania și altele care au reușit să depășească multe dintre dificultăți într-o perioadă de 50-60 de ani și au reușit să îmbunătățească felul în care sunt folosite resursele în aceste țări. Cred că niciun ajutor e mai bun decât mult ajutor. Nu, nu putem să spunem acest lucru. Eu cred că trebuie să avem o poziție de mijloc. E nevoie de ani foarte mult pentru noi programe. Una din problemele cu cartea despre care ați vorbit dumneavoastră e că e mult prea simplistă. Se accentuează pe, pe ajutorul extern dar acesta a fost văzut la început pentru a putea să îmbunătățească politicile. Nimeni nu credea că prin ajutor extern se va ajunge la o creștere, acolo unde lipseau alte resurse. Cred că lucrurile nu mai stau așa. Ajutorul ar putea să fie mai bine gestionat decât este acum. Consider că e mai important comerțul decât ajutorul pentru a-i ajuta pe oameni să iasă din sărăcie. Acest lucru a fost deja dovedit, importanța comerțului a fost dovedită. Și am făcut niște referințe istorice pentru că în Africa lucrurile încă mai stau așa în ceea ce privește agricultura în alte țări, în Statele Unite, în Noua Zeelandă, mulți oameni au venit urmari din, tocmai din agricultură. Ajutorul nu poate ajuta o, ca, o țară ca Ciadul, unde fermierii nu pot să își gestioneze fermele pentru că, dacă au recolte foarte bune, armata va veni și le va fura recortele. Forțele de lege și ordine în Africa sunt cele care comit crime. și cred că aceste aspecte sunt importante când vorbim despre asistență și deciziile noastre ar trebui să fie mai clare. Sunt de acord că nu putem în situația curentă să acordăm ajutoare speciale pentru familii. Eu nu vreau să sugerez ceva nou, ci vreau ca diferitele metode care au fost folosite în trecut în ceea ce privește monitorizarea să fie continuate. Dar de multe ori asemenea misiuni de supraveghere sunt foarte scurte. Se desfășoară pe două, trei luni și atât. Eu aș dori să existe inspecții tot timpul și ca acestea să fie făcute de africani, dacă este posibil. Să aibă condiții decente de muncă pentru a-și duce la, la împlinire această sarcină. Ar trebui să fim foarte atenți ce alegem. Îmi pare rău de miniștri de finanțe din, finanțe din Africa. Eu mi-am început cariera ca ministru de finanțe în Canada. Cred că țările care s-au descurcat bine ar trebui să fie tratate mai generos pentru țări ca Mozambic sau Ghana. Ar trebui să venim cu altfel de programe ar trebui ca acestea să fie legat, ca ajutorul să fie legat de venituri sau de proporția de copii care sunt vaccinați. Și dacă e o problemă și nu se ating anumite obiective stabilite, atunci să existe discuții. Nu să meargă foarte multe misiuni în vizită în asemenea țări în fiecare an. Însă pentru alte țări e nevoie de alegeri supravegheate la nivel internațional și acestea trebuie să accepte acest supraveghetor. Și atunci ajutorul ar avea mai mult sens. Cred că trebuie să mă opresc pentru că mi-am depășit cele 5 minute. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem la punctul 9 E vorba de prezentarea planului de acțiune al Uniunii Europene în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul forestier. E vorba de planul de acțiune FLECT, care include un, anumite măsuri pentru a lupta împotriva exploatării inegale a pădurilor și comerțului cu lemn. E vorba de un plan de acțiune cu elemente privind reforma guvernanței și um, a uh, consolidării capacităților țărilor producătoare de lemn. Domnul Viral este de la, din directoratul B din uh, Digi Develop, uh, Dezvoltare la Comisia Europeană, care ne va prezenta primele evoluții în acordurile de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și diferite țări în curs de dezvoltare. Aveți cuvântul 15 minute, vă rog. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-o dați să vă prezentăm uh, situația actuală a planului de acțiune FLECT și vă mulțumim pentru importanța pe care o dați dumneavoastră noua Comisie DV acestui proces. Am fost sprijiniți uh, tot timpul de Parlamentul European și vom avea nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră. De ce vă prezentăm astăzi planul de acțiune FLACT și situația din momentul de față? Pentru că, având în vedere cele trei acorduri deja încheiate, unul ratificat cu Ghana, și în proces de ratificare în, în acordul cu Congo și cel cu Camerunul luna viitoare, anumite programe sunt negociate în momentul de față și negociem cu Liberia, Republica Centrafricană. Vom începe în curând uh, negocierilor cu, direct, cu Republica Democrată Congo și Gabonul, negociem și cu Indonezia și Malaezia și țările din America Latină sunt mult mai interesate de acest proces decât până acum. Bineînțeles, produsele din cherestea uh, fac mai puțin obiectul uh, comerțului dintre uh, Uniunea Europeană și America Latină, dar totuși aceste țări sunt din ce în ce mai interesate de acest uh, proces și au avut loc câteva misiuni în America Latină pentru um, a, în, în legătură cu acest proces. Aceste Um, parteneriat, aceste acorduri se bazează pe o idee foarte simplă. Țările producătoare de cherestea trimit uh, produse de cherestea și ideea este să-i asigurăm pe cetățeni că această cherestea a fost uh, um, obținută și exportată în mod legal în Uniunea Europeană. Deci este o uh, situație din care toată lumea are de câștigat. Consumatorii europeni sunt, uh, au asigurări că cherestea respectivă care ajunge pe piața europeană a fost obținut legal și deci uh, impactul asupra uh, dezvoltării țării respective este pozitiv, iar de partea țării exportatoare acest acord uh, reprezintă o asigurare și o cale de acces la piața Uniunii Europene și, bineînțeles, se uh, permite mai bună exploatarea pădurilor din țările respective. Conceptul este foarte simplu, dar realitatea negocierilor este mai puțin simplă. Motivele acestui uh, uh, motivele exploatării ilegale a pădurilor uh, sunt foarte diferite. E vorba de capacitatea sau incapacitatea statului respectiv de a colecta impozitele și apar și probleme legate de proprietatea terenului și așa mai departe. Fluxurile comerciale nu sunt atât de directe cum ne-am putea închipui, uh, cei care au tăiat lemnul uh, nu sunt aceiași cu cei care exportă uh, în Uniunea Europeană. Lanțul uh, în cadrul comerțului cu um, cherestea în lume este la fel de complex ca și în cazul altor bunuri. Și deci nu este un uh, proces uh, simplu. Administrarea pădurilor uh, este o chestiune complicată. În sectorul forestier sunt implicați foarte mulți actori și au interese foarte divergente. Nu avem doar dificultățile uh, și interese diferite între consumatori, producători uh, și guverne și diferitele niveluri de guvernare a țării, ci există și interese divergente ale celor care trăiesc uh, în zona respectivă um, și cei care exportă sau uh, lucrează în domeniul exploatării cherestelei. Deci, este un sector complex, foarte important din punctul de vedere al veniturilor uh, în multe țări și de aceea chestiunile, problemele sunt complexe și nu ușor de rezolvat și de reconciliat. Primul acord pe care l-am ratificat, cel cu Ghana, ne-a permis să învățăm multe lucruri foarte importante pentru negocierile cu celelalte țări. Dar, bineînțeles, realitatea din punct de vedere instituțional și comercial în diferitele țări este foarte diferită. Deci nu putem să aplicăm același model uh, tuturor acestor acorduri. Acordul cu Ghana ne-a permis să avem și un cadru care să ne ajute, care ne va ajuta pe viitor. Am avut uh, negocieri și cu Liberia acum o lună și faptul că am avut deja un cadru pe care să ne bazăm, și anume acordul cu Ghana, a facilitat, facilitat aceste negocieri, negocieri. Care sunt lecțiile pe care le-am învățat din acest proces? Le-aș împărți din punct de vedere procedural, Deci, lecții învățate la nivelul procedurilor și la nivelul conținutului. G. Am uh, învățat că trebuie să ținem cont de diferiți actori din domeniu, mai ales la început la nivelul autorităților din țara respectivă. De obicei, discutam despre păduri cu Departamentul Pădurilor, pentru administrarea pădurilor. Dar e vorba de un acord comercial, în primul rând, și din această cauză a trebuit să am avut discuții și să oferim loc la masa negocierilor și reprezentanților uh, Ministerului Comerțului, precum și de la impozite, de la dezvoltare rurală și, de ce nu, și din serviciile descentralizate ale guvernului. Deci, astfel, Astfel am putut include în negocieri, în discuții, actori destul de diversi. Apoi, uh, am trebuit să discutăm chestiuni strâns legate de suveranitatea Uh, acestor țări, deci uh, sunt sensibile din punct de vedere politic. Când uh, te întrebi dacă o lege e bună sau nu, dacă există mecanisme destul de dure de sancționare a celor care nu respectă uh, condițiile. Deci se ating probleme legate de suveranitate. În al treilea rând, nu am uh, extins doar uh, negocierile la nivel guvernamental cu aceste țări, ci am inclus în negocieri și reprezentanții societății civile, ONG-urilor și reprezentanți uh, ai industriei. Trebuie, doresc să vă asigur că am meritat să facem acest lucru și în uh, momentul vizitelor în diferite țări am uh, organizat consultări și discuții cu uh, diferiți actori din domeniu în uh, diferitele țări și mă bucur să spun că guvernele acestor țări și-au dat seama că merită să organizeze aceste consultări. Negocierile au fost încetinite puțin, dar ni s-a permis să obținem uh, uh, rezultate mai durabile. În ceea ce privește conținutul acum, ce am reușit, ce am învățat din aceste negocieri? Cred că prin acest proces am permis să uh, acestor țări se sclarifice cadrul juridic și, într-un fel, ne-am ajutat să autoevalueze să-și autoevalueze cadrul juridic și cred că acesta a fost uh, un lucru folositor pentru aceste țări. A fost nevoie să să creeze sisteme pentru a ne asigura că corupția va scădea și legea va putea fi aplicată. Și faptul că aceste negocieri au avut loc în prezența ONG-urilor și reprezentanților sectorului privat ne-a ajutat foarte mult. Până la urmă, cred că am ajutat aceste țări să-și îmbunătățească mult uh, transparența și accesul la informații. Tocmai datorită parteneriatului larg uh, pe marginea acestor negocieri. Pentru a vă da un exemplu, în unele cazuri, din cauza presiunii sectorului privat, în, cadrul, în cazul Ganei, Congolului și Camerunului, s-a obținut ca acest acord să nu se reflecte doar exporturi, să nu se aplice doar uh, în cazul exporturilor înspre Uniunea Europeană, ci și înspre alte țări, precum și în cazul producției interne. Deci, iată, prin acest proces sau grație acestui proces, diferiții actori s-au poziționat de-a lungul uh, procesului de negocieri și au reușit uh, să-și redefinească ambițiile în acest sector. Aș vrea să subliniez un ultim element și anume foarte bună cooperare cu statele membre. Reprezentanților probabil nu sunt aici astăzi, dar doresc să spun acest lucru în fața dumneavoastră, chiar și în absența lor, fără sprijinul diferitelor state membre, de exemplu, în cazul uh, Ganei ne-a sprijinit Regatul Unit, uh, Regatul Țărilor de Jos, în alte cazuri ne-au sprijinit Germania, Franța sau alte state membre și fără această participare a statelor membre ar fi fost mult mai greu uh, să reușim. Deci, iată un uh, proces care avansează din ce în ce mai bine și merită să continue. Vreau să subliniez faptul că asigurarea unei bune guvernanțe transparente într-un sector atât de complex cum este cel uh, forestier este un început bun pentru a arăta că buna guvernanță uh, Uh, și aceste acorduri de bună pot fi aplicate și în alte sectoare. Arătăm astfel că se poate face acest lucru. Și dacă reușim să facem acest lucru în sector atât de complex, acest lucru este un început bun, un exemplu pentru alte sectoare. În fine, acest proces necesită anumită implicare din partea țărilor partenere. Acestea trebuie să facă anumite eforturi pentru a se ridica la standardul, la standardele necesare pentru a se putea controla întregul lanț din momentul tăierii lemnului până când lemnul respectiv ajunge la consumatorul final și noi trebuie să sprijinim acest uh, proces și contăm pe sprijinul dumneavoastră dacă că trebuie să ajutăm mai mult aceste țări în acest proces. Vă mulțumim! Mulțumim! Acum, deputații, doamna Martinez a cerut să intervină. Mulțumesc, doamna președintă. Aici e vorba de ceva extrem de interesant și pozitiv. Aș dori să-i mulțumesc domnului Reira pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Mi se pare că și ca și altă dată pentru alte elemente. Nu știm precis cum să explicăm anumite lucruri și aș vrea să felicit comisia care ne <clears throat> pune la curent cu această inițiativă din partea Parlamentului European. Cred că nici 1% dintre colegi nu sunt la curent cu acest proiect. Aș vrea să adresez o întrebare și să fac un comentariu. Cum putem să încurajăm țările să semneze un astfel de acord cu noi? Ce avantaje, ce obiective au aceste țări? Ce interese obiective au aceste țări? În special în ce privește întreprinderile care <clears throat> taie lemnul respectiv și îl comercializează. Ce le putem oferi, ce putem oferi guvernelor care au semnat sau vor semna un astfel de acord cu noi pentru a le da mai mult decât ce le oferă întreprinderile din domeniul infracțional, de fapt, și o să vă împărtășesc cu o experiență pe care am avut-o. Am mers cu elicopterul în sudul frontierei dintre Venezuela și în interiorul Braziliei, într-o zonă din Amazonia, între aceste două țări. Cum anume acțiunile guvernului din Venezuela păstrează pădurea quasi intactă, dar din momentul în care treci frontiera, și vezi din kilometru în kilometru sau de la sute, la sute de kilometri în interiorul Braziliei se taie pădura în mod îngrozitor. Și se vede foarte bine din elicopter când survolezi zona se trece de la pădure la un fel de savană verde unde a fost cândva pădure. Și două luni mai târziu, zona tăiată a progresat, să zicem, cu câțiva kilometri. Mă refer la o lățime de 40 de kilometri care crește de la o lună la alta și face ca pădurea să dispară. Deci în fața acestui gen de activități în țări mari, am discutat cu autoritățile braziliene, mulți care sunt prieteni de-ai mei, dar mi-au spus că activitățile întreprinderilor în domeniul forestier nu pot fi ținute sub control, pentru că au astfel de profituri încât Se spune că deschid și spații pentru creșterea extensivă. Aș vrea de aceea să știu ce s-ar putea face din partea Uniunii Europene și a Comisiei Europene pentru ca aceste țări să înțeleagă că e într-adevăr un avantaj concret și imediat că această exploatare forestieră rațională care nu duce la deșertificare. Mulțumesc. Domnul Mitchell acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord în inimar cu ce a spus domnul coleg Martinez. Și eu îi mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. E o asemenea diversitate de chestiuni pe agenda dezvoltării încât e greu să le vezi pe toate și acest proiect uh, cred că are un rol uh, central față de alte preocupări în domeniul schimbărilor climatice. Aș vrea să pun două întrebări, una legată de cea a domnului Martinez. Ce poate să câștige, să zicem, o țară ca Ghana? Cum le prezinți lucrurile? Care e avantajul pe care îl văd? Și în legătură cu modul în care funcționează. În anexa referitoare la Ghana se spune că Uniunea Europeană oferă asistență de dezvoltare și citez, pentru a construi capacitate și a implementa reforme. Cazul Ghane, printr-un mecanism de sprijin multidonator. Eu, dacă aș vrea să vorbesc cu alegătorii, nu știu, cum le-aș explica, dumneavoastră, cum le-ați explica celor din Ghana acest sistem utilizat pentru a implementa reformele. Mi se pare oricum că e un program foarte interesant. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Se pare că nu. Atunci o să-i dau cuvântul domnului Riera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc <clears throat> și domnului Martine și domnului Mitchell pentru sprijin și pentru întrebările puse. Cred că prima întrebare a domnului Martinez și întrebarea domnului Mitchell au niște elemente comune. Mai întâi, cred, în fine, care e interesul țărilor vizate. Cred că nu e nicio îndoială că piața europeană, dar nu doar piața europeană legată de um, produsele lemnoase, suferă schimbări prin sprijinul și acțiunile dumneavoastră. Cetățenii europeni sunt tot mai preocupați de caracterul legal al chiar stelei pe care o achiziționează direct sau indirect uh, ca mobilă, să zicem. Pe termen îndelungat, cei care au semnat acorduri în acest sens vor primi un bonus pe piață care le va asigura capacitatea de a avea acces la aceste piețe. S-ar putea spune că e o situație ipotetică. Da? Sunt convins că ați văzut articole care explică această natură în schimbare a pieței. Acestea fiind spuse, în 2011 sperăm să importăm primele produse lemnoase cu această marcă de certificare din Ghana va fi momentul în care se va lansa o campanie cu sprijinul Comisiei Europene în legătură cu acest uh, proces uh, FLECT și contribuția acesteia pentru toți. E un element pe care aș dori să îl subliniez. Un al doilea element ce are Ghana de câștigă? Prin acest uh, sistem FLECT putem reduce veniturile ilegale din tăierile de păduri și o să mărească capacitatea lor de dezvoltare, să ne gândim la Liberia, înainte de războiul civil și de tulburările de acolo. Pădurea este, era unul dintre sectoarele cheie care acum a ajuns la zero ca venituri din domeniul forestier. Deci, într-un fel, ajutându-i în efortul lor de a <clears throat> pune ordine de a face ordine în sector o să-i ajute foarte mult. ca acest sector să devină un potențial de dezvoltare. Cazul cu Brazilia și Venezuela ne arată ce s-ar putea întâmpla și în alte domenii. Să ne gândim la Ghana și la Costa de Fildeș. Ghana intră într-un proces de mai bună guvernanță, ar putea exista riscul unei tranziții din, sau tranzitări uh, mase lemnoase din Costa de Fildeș prin Ghana. E ceva ce e prevăzut în acord pentru a împiedica acest lucru. și o să vă <clears throat> poziționați față de inițiativa noastră care controcarează această problemă potențială în ce numim noi propunerea Comisiei în ce privește procesul de due diligence. Ca orice importator de cherestea, de produse lemnoase să primească asigurări că acel lemn n-a fost recoltat în mod ilegal. Ce am inclus în această propunere de due diligence, pe care dumneavoastră o să o analizați în curând, dacă nu o analizați deja, este ca fiecare țară care are un acord FLECT va considera că prevederile de due diligence au fost deja îndeplinite. Aceasta e o cale de a contracara. Ceea ce în Africa nu e atât de dramatic, situația dramatică la care v-ați referit. Ultima întrebare a domnului Mitchell. Din fericire, avem acest uh, program sectorial de sprijin bugetar în domeniul mediului. În cazul Ganei, ce vom sprijini va depinde de țările implicate. M-a ajutat Ministerul Mediului să convingă Ministerul de Finanțe că acest proces merită să fie sprijinit. Ce vom sprijini va fi aplicarea acestui lanț al calității, care e foarte complex, după cum vă dați seama. Adică trebuie trasat uh, în diverse etape pe care le parcurge produsul lemnos. Deci, în cazul Ganei, pe lângă sprijinul capacității tehnice, pentru Comisia Forestieră vom sprijini și implementarea acestui lanț al calității. Totul depinde de hotărârile care vor fi adoptate la nivel guvernamental, pentru că avem un acord specific de sprijin bugetar în acest sens. Prin programul tematic de mediu, sprijinim de asemenea prin asistență tehnică, consolidarea de capacități din diverse departamente și comisii forestiere în acest proces care, după cum vă dați seama, este foarte complex. În orice caz, în numele comisiei, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc și nu ezitați colectiv sau individual să veniți să discutăm.